Good morning. I will continue in Portuguese. Bună dimineața tuturor, voi continua în portugheză, prin urmare vă rog frumos să vă puneți căștile pe urechi. Bun dia a todas e a todos, aos colegas. Bună dimineața tuturor, Le urez în special bun venit colegilor din parlamentele naționale, dar le urez bun venit și colegilor din Comisia Jurii și colegilor din Comisia, Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen. Avem astăzi o reuniune comună a celor două comisii ale Parlamentului European. Primul punct de pe ordinea de zi adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții legate de ordinea de zi, aceasta este adoptată. Punctul 2. Comunicări ale președinților. Eu una nu am niciun fel de comunicare. Și, acesta fiind spus, să trecem la punctul 3. Avem un schimb de opinii cu privire la raportul doamnei Regner și a doamnei Crața, raport pe tema echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă. Peço desculpa, vou dar a palavra a, ah, antes de lhe dar. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Înainte de a-i da a, cuvântul în calitate de raportoare, îi voi da cuvântul doamnei Regner în calitate de președinte a Comisiei.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 Doamnelor și domnilor, iată, microfonul funcționează. Vreau să vă urez bun venit și în, calitate, și în uh, numele Comisiei uh, pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European. Această audiere este organizată de Comisia pentru Drepturile Femeii împreună cu Comisia pentru Afaceri Juridice și această audiere este deosebit de importantă pentru noi. Vorbim astăzi despre dosarul cu privire la echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă. Acest dosar este, bineînțeles, foarte relevant, relevant nu doar pentru discuția în Parlamentul European și pentru Consiliul European, uh, ci este extraordinar de relevant și pentru parlamentele naționale. Și tocmai de aceea, iată, cele două comisii ale Parlamentului European uh, s-au reunit pentru a, a lucra asupra unui raport comun un raport care trebuie neapărat să integreze și uh, opiniile reprezentanților parlamentelor naționale. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre cadru. Cu siguranță ați primit deja Uh, informații legate de accesul la internet de care beneficiați aici în clădire și cu siguranță ați fost, ați, ați fost informați și în legătură cu uh, prânzul pe care îl vom lua împreună uh, pentru a continua discuțiile. Pe baza articolului 51, vă spuneam așadar că cele două comisii ale Parlamentului European formulează un uh, un uh, raport. Mâine vom avea votul pe temeiul juridic, un vot foarte important, iar săptămâna viitoare, iată, avem o întâlnire a Consiliului și tocmai de aceea am ales data de astăzi pentru a purta o discuție politică și practică cu dumneavoastră. Tocmai de aceea, iată, v-am invitat aici pentru a putea colabora împreună uh, la îmbunătățirea textului. Acum vreau să-i dau cuvântul raportoarei din uh, partea Comisiei uh, FEM, doamna Crața. Împreună am creat un document de lucru pentru ca pe baza acestuia să creăm mai apoi un raport. Documentul de lucru va parveni și cu siguranță ați depistat acolo o mulțime de aspecte esențiale. Aveți cuvântul, doamnă Crața. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sigitria του θέματος να... În numele Comisiei FEM și în calitate de coraportor pentru acest subiect, aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta opiniile noastre și de a avea un schimb de idei cu colegii din partea Parlamentelor Naționale. Este un principiu care ne este foarte drag. Și anume că politicile noastre trebuie implementate la ambele nivele, uh, european și național. Această problemă atinge multe domenii ale strategiei europene pentru creștere, pentru justiție, pentru funcționarea pieței unice, pentru egalitate. Și toate aceste probleme sunt foarte importante pentru noi și de aceea trebuie discutate cu parlamentele naționale. Stimați colegi, această propunere nu a apărut din senin aici în politica europeană. Chestiunea participării egale în consiliile de administrație ale companiilor este strâns legată de strategia europeană pentru creștere și egalitate. Egalitatea în viața economică a unei țări, accesul la viața economică și participarea la procesul de luare uh, a deciziilor sunt uh, pilon cheie ai uh, politicilor pentru egalitatea de gen. Adesea se spune că egalitatea în aceste procese de luare de decizii duce la o mai mare eficacitate în economie, contribuie la evoluția societății și face companiile mai eficiente. În anii 90 deja, Parlamentul a făcut recomandări statelor membre pentru modul în care ar putea să ajungă la această participare egală. Iar eu subliniez acest aspect pentru că aș dori ca dumneavoastră să înțelegeți că această inițiativă este rezultatul unui proces care a început acum foarte multă vreme, dar care încă nu a dat roade. Totul a început în anii 90 în cadrul strategiei europene pentru egalitate. În iulie 2011, Parlamentul a votat un raport pentru care am fost uh, eu însă raportoare, prin care solicita Comisiei Europene să nu mai amâne elaborarea unei propuneri legislative în acest sens. Deci, în ciuda tuturor inițiativelor întreprinse de anumite state membre, în ciuda unor inițiative luate de companii uh, mici sau mari, din proprie inițiativă, așadar, pentru a promova uh, egalitatea, progresele sunt uh, sub așteptări și inegale. Acesta este rezultatul uh, fragmentării acestor uh, eforturi. Aceste eforturi nu sunt solidare pe tot cuprinsul uh, pieței interne. Asta nu favorizează nici mobilitatea, nu oferă bărbaților și femeilor aflați în posturi de conducere oportunitatea de a se bucura de aceleași ocazii companiile de azi se află într-un moment uh, crucial. Trebuie să poată profita de pe urma talentului lucrătorilor lor. Acesta este unul dintre cele mai bune uh, bunuri pe care le avem din perspectiva uh, competitivității. Și ne-am pus de acord cu Comisia că ar trebui să existe o lege care să ofere un cadru comun pentru acțiune pentru toate statele membre. Știu că nu am mult timp la dispoziție, însă vreau să mă refer la două, trei aspecte care vizează această directivă. Sper că acestea vor reuși să contureze puțin dezbaterea noastră ulterioară. Această directivă respectă proporționalitatea și subsidiaritatea. Acest lucru trebuie subliniat astăzi pentru că avem aici reprezentanțe parlamentelor naționale aceștia sunt atenți uh, la protejarea propriilor sisteme uh, naționale de justiție. Directiva oferă un obiectiv comun statelor uh, membre pentru a ajunge la anumite cote în companii. 40% din consiliile de administrație până în 2020 ar trebui să fie reprezentate de femei. se oferă statelor membre dreptul de a implementa în propriul mod această directivă, astfel încât și întreprinderile să poată urma calea dorită. Se subliniază faptul că trebuie să înceapă un nou proces care ține de bună guvernanță a întreprinderilor. Trebuie să existe aceleași criterii atunci când se aleg candidați pentru consiliile de administrație. Trebuie să existe transparență pentru că lipsa criteriilor și uh, lipsa transparenței afectează candidații de sex feminin într-o măsură mai mare. Aceste noi uh, valori care țin de buna guvernanță a companiilor ar trebui să fie comune tuturor statelor membre însă ține de companii și de statele membre să decidă modul în care vor proceda Deci când vine vorba de uh, promovarea și dezvoltarea acestor uh, criterii. Acest lucru este foarte important pentru că ne dăm seama că în anumite state membre există diverse sisteme judiciare uh, care guvernează companiile. În aceste momente de criză nu dorim să împovărăm uh, întreprinderile cu alte proceduri uh, birocratice, iar această directivă vizează funcțiile uh, neexecutive. Prin urmare, presupune crearea unor structuri separate în companii. Acest lucru uh, a fost foarte important de subliniat. Credem că punerea în aplicare acestei directive nu va avea un impact asupra statelor care deja au uh, legi care să meargă în această direcție, ci va reprezenta un stimulent pentru acele state și întreprinderi care deja au decis să ia măsuri pentru a promova egalitatea în cadrul uh, organismelor economice care iau decizii. Aceste state și aceste întreprinderi nu au uh, de ce să se teamă de această directivă, pentru că ea nu face altceva decât să le ofere un cadru. Există un obiectiv obligatoriu, e adevărat, însă se permite statelor membre să aleagă mijloacele prin care să-și atingă acest obiectiv statele membre și întreprinderile care susțin acest obiectiv și își doresc uh, un uh, rezultat vor găsi că această directivă le este un instrument uh, util. Din cercetările pe care le-am făcut, pornind de la directiva actuală, pornind de la decizia votată aici acum 2 ani, pot să spun că sunt convinsă că doar statele membre cărora nu le pasă de egalitate în organismele economice de luare a deciziilor au un motiv să obiecteze la această directivă. Pentru că această directivă le oferă ocazia și cadrul temporal până în 2020 așadar, să pună în aplicare anumite măsuri care consideră că sunt necesare pentru atingerea obiectivului. Cu alte cuvinte, trebuie să evalueze importanța pe care o dau justiției, egalității și transparenței. Li se oferă un angajament pentru a atinge acest obiectiv. Aici, în Parlamentul European, dorim să susținem acest principiu, ne dorim să existe meritocrație și transparență pentru femei și bărbați. De asemenea, dorim să uh, promovăm candidaturile feminine la aceste poziții. Până acum, acestea nu au avut uh, condițiile pentru a reuși. Nu femeile sunt cele care nu-și doresc sau nu sunt capabile să facă parte din aceste consilii de administrație, iar obiectivul nostru e ca femeile capabile care uh, îndeplinesc criteriile și care sunt uh, ambițioase și își doresc să facă parte dintr-un astfel de consiliu, să nu se lovească de obstacolele de care se lovesc uh, astăzi. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru uh, atenție și pentru faptul că ați venit astăzi aici. Sunt sigură că vom avea ocazia, în cadrul discuțiilor, să vorbim despre toate aceste subiecte legate de această directivă. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim, doamnă Crața. Dăm cuvântul doamnei Regner acum, în numele Comisiei pentru Afaceri Juridice. Dankeschön. Vă mulțumesc. Înainte de a intra în rolul meu de coraportoare, dați-mi voie, pentru că iată am început uh, cu mare lan uh, să vorbim despre raport. Deci dați-mi voie mai întâi de toate să vorbesc despre calendar sau programul nostru uh, de astăzi. Programul arată în, uh, în felul uh, următor. Vom discuta astăzi un document de lucru care a fost creat de doamna Crața și de mine. Doamna Crața și-a prezentat partea Uh, ei deja, eu îmi voi prezenta comentariile mele și mai apoi celelalte raportoare de la alte comisii care au dreptul de a face un aviz pe această temă vor avea și ele posibilitatea de a lua cuvântul și mai apoi dumneavoastră, reprezentanții na- uh, parlamentelor naționale, veți avea posibilitatea de a vă spune opiniile și vom începe o dezbatere. Vreau să spun asta de la bun început Vroiam pur și simplu prin acest program să ne asigurăm că dumneavoastră primiți toate informațiile cu, privirile, cu privire la discuțiile purtate în Parlamentul European și vroiam să obținem și noi câteva detalii cu privire la activitățile demarate de dumneavoastră în, la nivel național. Și acum comentariile mele. Baza juridică Vă spuneam uh, deja că mâine vom vota la Comisia Jurii baza juridică ce stă la baza acestui document. Deci baza juridică sau temeiul juridic al propunerii comisiei este articolul 153, aliniatul 3, 157, aliniatul 3, îmi cer scuze, uh, În acest articol se vorbește despre, sau în acest raport, se vorbește despre acces și tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, temeiul juridic ales de către Comisie este cel potrivit. Dar, vă spuneam, mâine vom vota acest aspect. Acum, în ceea ce privește conținutul, după cum a spus deja doamna Crața, punctul de plecare este cât se poate de clar. Ne aflăm într-o situație în care procentul de reprezentare a femeilor este înfiorător de scăzut. Și asta deși de la începutul uh, comunităților europene uh, s-a vorbit permanent despre egalitatea de gen și necesitatea promovării egalității de gen. Această egalitate de gen este una dintre principiile esențiale ale Uniunii Europene. Principiul acesta este ancorat de altfel în tratatele comunităților europene, însă cu toate acestea, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în statele naționale, e clar că acest principiu nu este suficient de ancorat în politicile demarate la uh, la nivel național. Comisia a încercat să promoveze modelul respectă sau ofere explicații, a încercat să stimuleze statele membre, nu a reușit în acest demers și tocmai de aceea, iată, vine cu această propunere. Tocmai de aceea ne dorim să aflăm care sunt experiențele naționale, în special în acele state în care de prea scurt timp se vorbește despre promovarea uh, egalității de gen. Există de altfel și state membre și lucrurile acesta nu trebuie să-l uităm, în, în care există deja propuneri legislative care ancorează și promovează cât se poate de clar uh, cu sancțiuni egalitatea de gen și mă refer la Franța, Belgia sau Luxemburg în acest sens. Ei bine, în ceea ce privește documentul de lucru, noi ne dorim să ne aplecăm atenția asupra domeniului de aplicație. Comisia s-a limitat aici la societățile cotate la bursă, în special uh, la societățile de mari dimensiuni și noi ne întrebăm dacă n-ar fi bine să extindem domeniul de aplicare și asupra societăților mai mici cotate la bursă. Dacă am vorbit despre IMM-uri, cred că am merge prea departe. Eu provin din Austria, IMM-urile din Austria uh, sunt de obicei uh, de mici dimensiuni, au doar vreo 20 de, de angaj, angajați uh, și media europeană nu este prea mare, chid că există, e drept, și IMM-uri cu mult mai mulți angajați și s-ar putea ca și în cazul acestor IMM-uri de mari dimensiuni, uh, stabilirea unor politici de egalitate de gen nu ar fi uh, nu ar fi rea sau nu ar, ar fi de dorit în mod clar. De asemenea, uh, criteriile de selecție și procedurile de selecție trebuie să fie transparente. Aceasta este propunerea Comisiei. Nu ne dorim ca procentul de 40% să fie atins cu orice preț, ci uh, acest procent trebuie să fie atins pornindu-se de la uh, de proceduri cât se poate de transparente. Și acesta este un subiect de discuție. Și mai există un aspect esențial pe care vreau să-l discutăm astăzi, uh, și anume sancțiunile. Există state în care, vă spuneam deja, s-au stabilit deja sancțiuni, um, sancțiuni administrative sau uh, sancțiuni pecuniare în uh, Franța sau în Italia, iată, Uh, sunt uh, state care au promovat aceste sancțiuni și care, într-adevăr, și-au dat, uh, s-au dovedit a fi roditoare. Și tocmai de aceea, iată, trebuie să discutăm și despre sancțiuni și măsura în care acestea ar fi de dorit la nivel european. Uh, dacă tot vorbim despre sancțiuni, nu putem să, lăs, să discutăm despre sancțiuni uh, fără să ne referim și la procedurile de licitații publice, pentru că am, am putea obliga societățile care uh, participă la licitațiile publice să aibă un anumit număr de femei în consiliile de, de administrație sau ca administratori neexecutivi. Cam asta ar trebui să discutăm noi astăzi din punctul meu de vedere. Deci, discuțiile contează, uh, contează. Acum vor continua. Sperăm ca în toamnă să avem un produs finit pe care să-l votăm în plenară și care să fie într-adevăr un rezultat pozitiv al actualului mandat legislativ. Însă pentru a atinge acest, uh, această ambiție, acest obiectiv, e important să avem informații din partea dumneavoastră, să avem o imagine de ansamblu cu, cu privire la ceea ce se întâmplă în, situa- în statele naționale internaționale. E important să devenim uh, mai concret, să purtăm discuții uh, concrete, uh, să discutăm cu dumneavoastră și vă asigurăm că toate opiniile dumneavoastră vor fi incluse în raportul nostru final. Vă mulțumim, doamna Regner. Acum îi voi da cuvântul reprezentantului Comisiei. Good morning and uh, thank you very much. I would like... Bună dimineața și mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei FAM a Parlamentului European și Comisiei Juri, pentru că s-au gândit să organizeze acest dialog printre legiuitori cu colegii din parlamentele naționale. Este foarte important să stabilim o linie directă de comunicare pe această temă cu parlamentele naționale. În al doilea rând, aș dori să mulțumesc celor două uh, raportoare, doamna Crața și doamna Regner, pentru abordarea pragmatică pe care au adoptat-o pentru documentul de lucru pe care l-au redactat în scopul uh, extinderii discuții în, în discuției în Parlamentul European. Cred că Având în vedere faptul că această propunere a fost depusă de mai bine de șase luni de Comisia Europeană, nu e cazul să avem o prezentare detaliată a conținutului propunerii din partea Comisiei, dar cu toate acestea aș dori să subliniez, tocmai pentru că discutăm astăzi aici cu uh, distinși reprezentanții Parlamentelor Naționale, Vreau să subliniez o trăsătură importantă a acestei eh, propuneri de directivă și anume faptul că se pune accentul pe transparența criteriilor care trebuie să fie definite de angajatori atunci când recrutează membrii pentru consiliile de administrație și transparența procedurilor de selecție realizate de companii atunci când aleg membrii ai Consiliului de Supraveghere. Cred că în sine acesta este un pas înainte extrem de important pentru că până acum acesta era un obstacol în calea femeilor foarte calificate care erau pregătite să aibă un rol în consiliile de administrație ale companiilor din UE. O a doua trăsătură care mi se pare extrem de importantă pentru această propunere legislativă este că sistemul pe care l-am propus vrea să se bazeze pe meritele acelor femei care urmează să devină membri ai consiliilor de administrație sau de supraveghere ale companiilor. Deci nu, prioritatea care trebuie acordată femeilor nu se bazează doar pe criteriul de gen ci vorbim aici despre persoane care îndeplinesc în mod clar calificările și așteptările definite pentru posturile respective. Tocmai pentru că vorbim astăzi cu parlamentele naționale, Aș vrea să subliniez câteva elemente legate sau care ilustrează uh, conformitatea uh, propunerii noastre cu principiile subsidiarității și proporționalității. În primul rând vreau să repet o declarație care a fost deja făcută pe scurt că această preocupare pentru egalitatea de gen și în special pentru egalitatea de gen în procesul de luare a deciziilor și în consiliile de administrație nu reprezintă o îngrijorare nouă, o preocupare nouă la nivelul UE, ci acest uh, principiu a fost inclus uh, de la bun început. Deci este un principiu fundamental pentru Uniunea Europeană. Avem, deci, uh, parțial răspunsul pentru cei care se tem că această propunere încalcă principiul subsidiarității. Aș vrea să adaug că, în ciuda faptului că este o preocupare mai veche, totuși, în ultimele decenii, am văzut foarte mici progrese înregistrate în jurul nostru. Și fac trimitere doar la cele mai recente cifre disponibile, numărul de femei în consiliile de administrație ajunge în acest moment la 15,8%. În octombrie 2010, 2012 și a existat o creștere în ultimul an în majoritatea țărilor UE, cu excepția a trei state membre. Acest lucru arată, pe de o parte, că situația este destul de modestă și progresele înregistrate sunt destul de lente și am făcut uh, un fel de inventar și am văzut care sunt punctele de plecare în fiecare stat membru, care pot diferi de la un stat membru la altul și am văzut și care sunt soluțiile identificate de diversele state membre pentru a rezolva această problemă și care și ele pot diferi de la un stat membru la altul. Propunerea noastră a inclus o trăsătură de flexibilitate în articolul 8, care permite statelor membre care pot demonstra că soluțiile lor naționale funcționează mai bine sau cel puțin la fel de bine ca soluția propusă de Comisia Europeană, să poată să-și susțină aceste soluții naționale și să suspende temporar cerințele de transparență definite de propunerea de directivă. Nu vreau să subliniez că avem deja un control al subsidiarității prin parlamentele naționale la momentul depunerii acestei propuneri și rezultatul general al acestei proceduri este unul pozitiv, și anume că în timp ce multe parlamente naționale au venit cu un aviz negativ legat de conformitatea acestei propuneri cu principiul subsidiarității și avem avize din partea șase state membre, în total, pragul de 18 voturi din 54 definite de tratate nu a fost atins. Deci acest lucru ilustrează faptul că majoritatea parlamentelor naționale a susținut practic această propunere și au considerat că este în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității. Și pentru a încheia, o să spun câteva cuvinte și despre preocupările legate de respectarea principiului proporționalității. Am luat în serios respectarea acestui principiu și am crescut flexibilitatea propunerii noastre legislative și am țintit în mod clar această propunere legislativă pe subiectele principale care reprezintă preocupări. Tocmai de aceea, propunerea încearcă să acopere consiliile de supraveghere doar pentru companiile care sunt listate la bursă în statele membre și care nu sunt IMM-uri. Pentru că noi considerăm că firmele mai mari au resurse mai bune și structuri mai adecvate care sunt capabile să facă față acestui proces de stabilire în mod transparent a unor criterii de recrutare și uh, de a avea un proces de recrutare transparent pentru recrutarea femeilor în consiliile de administrație. Această propunere acoperă și consiliile de administrație și cele de supraveghere, dar în mod diferit, pentru a recunoaște diferențele între aceste două tipuri de structuri. Pentru, cele de, pentru comisiile de supraveghere am propus o țintă de 40% până la finalul acestui deceniu, definită deja în directivă, care ar trebui să devină obligatorie prin uh, procesul legislativ și prin legislația adoptată de statele membre pentru implementarea directivei, iar pentru comisiile uh, pentru comitetele directoare am uh, lăsat această problemă și stabilirea unor ținte obligatorii la latitudinea statelor membre și la latitudinea companiilor respective. Și directiva cere doar statelor membre să impună acestor companii să-și asume în mod public niște ținte pentru îmbunătățirea echilibrului de gen în uh, consiliile lor uh, executive. Un alt element care confirmă îngrijorarea noastră și preocuparea noastră pentru proporționalitate este faptul că nu am uh, depus spre discuție în Parlament și în Consiliu propuneri care să se aplice la nesfârșit. Există o clauză de finalizare care este inclusă în această propunere legislativă și care spune că atunci când se îndeplinesc obiectivele, trebuie să aibă loc o evaluare pe baza rapoartelor care vin din partea statelor membre, o evaluare realizată de Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea acestui uh, uh, instrument legislativ și dacă s-au atins obiectivele, uh, directiva nu va mai fi aplicată. Voi profita acum de faptul că avem uh, membrii ai parlamentelor naționale și o să le cer cu respect să sprijine acest subiect pe ordinea de zi a parlamentelor respective și să continue să pună accentul pe nevoia de a avea mai multă egalitate de gen, nu doar în viața publică, ci și în viața economică și în procesul de luare a deciziilor, în special în companii. Și îi rog de asemenea să sprijine această abordare și propunerea legislativă care a fost depusă la finalul anului trecut de Comisia Europeană pe lângă guvernele naționale. Deci să facă lobby, practic, pe lângă guvernele naționale pentru ca acestea să voteze în Consiliu în favoarea acestei propuneri legislative. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Ciobanu Dordan. Și dăm acum cuvântul doamnei Polin Moro, Monroe, care reprezintă președinția irlandeză. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a la partea această dezbatere astăzi din partea Consiliului. E important ca Consiliul și Parlamentul, ca și colegiuitor, să acționeze împreună în acest proces uh, legislativ și m-am bucurat uh, să ascult impresiile prezentate astăzi aici. Președinția irlandeză a uh, oferit patru întâlniri grupului de lucru pentru chestiuni sociale în președinția irlandeză și pot să vă spun că rezultatele discuțiilor au presupus o implicare a tuturor statelor membre. Discuțiile din grup au presupus un consens uh, pentru scopul propunerii și anume de a crește participarea uh, femeilor la uh, nivelul înalt al lor deciziilor în întreprinderi. Însă sunt opinii divergente în legătură cu cea mai bună cale prin care putem atinge acest obiectiv. Anumite delegații au susținut abordarea comisiei și dintre acestea câteva au luat măsuri pozitive și inițiative la nivel național, așa cum s-a menționat deja și astea dau rezultate încurajatoare. Din perspectiva analizei de impact pregătită de comisie, grupul de lucru a luat notă de faptul că există anumite companii care au un echilibru de gen la nivelul Consiliului de Administrație și acestea sunt cele mai eficiente. Există anumite opinii conform cărora această directivă nu respectă proporționalitatea și subsidiaritatea. Temeiul juridic a fost și el pus în discuție de un grup de state membre. Un alt grup a pregătit o soluție voluntară care ar putea permite statelor membre o mai mare discreție pe pentru a decide pentru propriile politici. În ceea ce privește această directivă, ea încearcă să crească numărul pozițiilor ocupate de femei în consiliile de Administrație. Statele membre ar putea să uh, urmărească un obiectiv de 40% uh, membrilor neexecutivi ai Consiliilor sau un uh, Uh, procent de 33% care să se aplice directilor neexecutivi și executivi. Așa cum s-a spus și anterior uh, și cum a reșit în, din discuțiile grupului nostru de lucru, anumite state membre au subliniat că începeau, începeau de la o bază foarte redusă de reprezentare feminină în anumite state membre, iar propunerea Comisiei e clar că presupune anumite provocări pentru a ajunge la acest obiectiv de 40% până în 2020, uh, cu obiective până în 2018 pentru acele companii care sunt listate la bursă. Pe durata președinției noastre s-a publicat uh, raportul anual al Comisiei în legătură cu egalitatea gen și se pare că procentul acum este la 16%, iar 16 uh, state membre sunt uh, sub acest nivel. E clar că este un uh, dosar care trebuie să ia în considerare diverse practici și diverse legi din statele membre. Asta presupune o examinare uh, detaliată și de, acum înainte acestui grup de lucru. Uh, în ceea ce privește uh, activitatea acestui grup de lucru pentru chestiuni sociale, uh, e bine, e clar că uh, președinția irlandeză a cooperat îndeaproape cu viitoarea președinție, cea lituaniană, pentru a vedea care va fi agenda acestui grup de lucru. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să profit de ocazie pentru a ura colegilor lituanieni mult succes pentru uh, a continua uh, acest uh, dosar. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim doamnă Monroe. Acum dăm uh, cuvântul viitoarei uh, uh, președinte a Consiliului, Lituania. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, dați-mi voie să vă mulțumesc mai întâi pentru această ocazie de a mă exprima în cadrul acestei dezbateri foarte interesante pe marginea unui subiect atât de important. Consiliul de-abia a început analiza propunerii Comisiei ne gândim la anumite opinii care încă diferă pentru modificarea acestei uh, directive. Există însă un consens uh, larg între statele membre în legătură cu nevoia de a face mai mult pentru a spori numărul uh, femeilor implicate în procesul de luare de decizii la nivelul întreprinderilor. Lituania, ca viitoare președinție, va continua negocierile începute de partenerii noștri din trio, președinția irlandeză și evident, aceste negocieri nu vor fi unele ușoare. Însă, vedem că există anumite posibilități de a se ajunge la un uh, consens încă și mai uh, vast. Sunt câteva chestiuni majore care au fost menționate de colegii din comisie și uh, de către partenerii noștri din trio, care încă mai trebuie uh, rezolvate pentru a clarifica încă și mai mult această propunere. Și mă gândesc mai întâi la domeniul de aplicare a directivei, la distinția dintre uh, procedurile de selecție și de preselecție, divulgarea de informații și sancțiuni. Este important să menționăm că proiectul de directivă oferă uh, o anumită accesibilitate statelor membre pentru uh, a putea lua specificitățile naționale în considerare atunci când transpun directiva respectă diversitatea care există între statele membre din perspectiva dreptului uh, comercial și, de asemenea, se respectă măsurile care deja au fost luate pentru a îmbunătăți uh, raportul de gen la nivelul întreprinderilor. Aceste aspecte însă totuși mai trebuie detaliate și clarificate. Iar în cele din urmă, președinția lituaniană va face tot posibilul pentru a progresa cu acest dosar uh, în Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamna președintă, mulțumim foarte mult, domnule reprezentant al președinției lituaniene. dăm cuvântul uh, reprezentanților uh, Parlamentului Național și reprezentanților Parlamentului European în dezbaterea care începe acum. Aș dori să mulțumesc reprezentanților Consiliului pentru intervențiile lor succinte, pentru că asta va permite tuturor celor care doresc să se exprime să poată să o facă. Vom avea așadar o dezbatere cu adevărat uh, importantă. Raportorii, uh, raportoarele vor putea uh, oricând să lanseze idei sau sugestii și oricum ceea ce se va spune va putea fi integrat în raportul lor. Primul vorbitor înscris, doamna Pavignon, în numele Lituaniei, aveți cuvântul și v-aș ruga să încercați să vă limitați la trei minute în intervenția dumneavoastră. Thank you so much. Good morning. Mulțumesc mult. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le depuneți pentru a promova egalitatea de gen în uh, consiliile ne executive ale companiilor. Dați-mi voie să vă spun uh, câte ceva despre situația din Lituania. Bineînțeles, uh, egalitatea de gen este una dintre valorile pe care Uniunea Europeană încearcă să le uh, implementeze în toate statele membre, însă atitudinile la nivelul statelor membre sunt diferite, pentru că politicienii noștri au principiile personale și o educație care poate nu-i ajută să evolueze în direcția propusă de Uniunea Europeană. Doar ONG-urile și societatea civilă dau dovadă de mai multă atenție uh, acordată uh, egalității de gen. Un uh, sondaj din 2011 arată că 89% dintre cetățenii lituanieni sunt de acord cu uh, egalitatea de gen la nivelul organelor de conducere a com- companiilor. Există Uh, cetățeni lituanieni care își doresc uh, măsuri uh, obligatorii din punct de vedere juridic, chiar 27% dintre cetățenii își doresc lucrul acesta, 22% dintre cetățenii lituanieni, pe de altă parte, își doresc mai degrabă atitu- politici voluntare demarate de către companiile lituaniene în direcția garantării egalității de gen. 78% dintre cetățenii eh, lituanieni, pe de altă parte, promovează mai degrabă sau sunt da, de părere mai degrabă că abilitățile trebuie să fie esențiale în procesul de selecție și nici pe departe genul candidatului. Deci, iată, acestea sunt uh, răspunsurile oferite de către cetățenii lituanieni. Și mai apoi a venit propunerea Uniunii Europene în direcția aceasta a promovării egalității de gen, uh, iar 8 state membre, printre care și statul nostru, s-au opus uh, stabilirii unor cote pentru femei. Pe vremea aceea, Lituania era condusă de Partidul Conservator. Uh, Tema a fost din nou discutată în Lituania după apariția propunerii Comisiei cu privire la o directivă a Uniunii Europene menite a îmbunătăți reprezentarea de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai uh, societăților cotate la bursă. Noua uh, guvernare a, a Lituaniei a început să discute propunerea Comisiei Europene. Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului din Lituania salută propunerea Comisiei și își dorește ca tratamentul egal al femeilor și bărbaților să fie garantat. Se pune însă întrebarea dacă argumentul Comisiei, cum că statele membre nu fac prea multe de unele singuri, justifică, uh, într-adevăr, măsura luată la nivel european. Comisia noastră este de părere că propunerea Comisiei încalcă principiul subsidiarității. Însă, această comisie prin, pentru drepturile omului din Lituania este dominată de Partidul Conservator, politicieni foarte abili care încearcă să facă tot ce le stă în putere pentru a submina promovarea egalității de gen. Comisia Parlamentară pentru Dreptul European a discutat de asemenea principiul, aplicarea principiului sau încălcarea principiului subsidiarității în cazul acestei propuneri. S-au organizat mai multe audieri, iar eu am fost unul dintre membrii Comisiei care ar trebui să uh, colaboreze la crearea unui raport pe această temă. am uh, am depus eforturi pentru a arăta care este situația în țara noastră și uh, am încercat să aduc argumente argumente în favoarea acestei, acestor măsuri luate la nivel european, care ar duce la o promovare a femeilor în statul nostru și, de asemenea, la o creștere economică, de ce nu? Ca urmare a dezbaterilor purtate în comisiei noastre, majoritatea membrilor comisiei pentru afaceri europene au decis că propunerea comisiei respectă principiul uh, subsidiarității. Deci, iată, există în continuare persoane și politicieni în Lituania care se opun uh, um, cotelor pentru femei, dar există și mulți uh, lituanieni care luptă pentru aceste cote. Conservatorii sunt de părere că aceste cote sunt o umilință pentru femei, dar aceste argumente vehiculate de critici um, provin din uh, credința naivă că, iată, într-o țară în care valorile familiei sunt uh, esențiale, femeile care își caută o, încearcă să aibă o carieră vor duce la distrugerea echilibrului existent în, uh, la nivel societal. Iată, din păcate, propunerile de genul acesta nu se, se confruntă în continuare cu foarte multe probleme în Lituania. De fapt, uh, guvernul lituanian nu prea face mare lucru pentru promovarea femeilor. Human Rights uh, Watch a uh, atras atenția asupra lipsei de activitate la nivel de guvern lituanian. Această organizație a arătat că situația drepturilor omului în Lituania se deteriorează. E clar că e nevoie de noi propuneri în direcția sprijinirii și promovării egalității de gen. Ombudsmanul din uh, Lituania a cerut de asemenea o suplimentare a actelor legislative, a legilor lituaniene care uh, au acest, uh, această ambiție. Dar, din păcate, toate propunerile de acest gen au fost date la o parte de către guvernele, de către guvernul lituanian. Doar socialdemocrații uh, lituanieni pun accent pe necesitatea garantării egalității de gen. Este, de fapt, singurul partid lituanian care a introdus cotele pentru femei pentru candidații la alegeri. Două încercări de a introduce cotele pentru femei au eșuat în 2003 și în 2011, când un membru al Parlamentului lituanian a înregistrat Uh, un proiect de lege cu privire la egalitatea de gen dintre femei uh, și bărbați. Acest proiect de lege uh, cerea ca municipalitățile să se asigure că măcar 30% din locurile, din consiliile de administrație a societăților deținute de stat sunt deținute de femei. Însă, de ambele dăți, eh, majoritatea parlamentară s-a opus, deci aceste proiecte de lege au fost respinse și s-a respins până și propunerea de modificare a proiectului de lege. Prin urmare, iată, pe scurt, în Lituania avem multe de făcut în continuare în ceea ce privește promovarea egalității de gen. Însă, trebuie neapărat să subliniez faptul că există în continuare uh, membri ambițioși ai Parlamentului lituanian care susțin propunerea Comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamna Pavilionien! Și acum doamna Verolain din Finlanda. Doamnă președinte, voi vorbi în finlandeză, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Finlanda sprijină această propunere a Comisiei. De ce? Pentru că suntem de părere că această propunere va sprijini, practic, programul național în direcția uh, egalității de gen. Deci noi avem o lege la nivel național și de asemenea un program național în acest uh, sens care vor fi practic complementate de principiile ancorate în actul legislativ care sperăm va fi promovat la nivel uh, european. Ce am făcut noi în Finlanda de fapt? Am uh, stabilit cote de, în multe domenii de mulți zeci de ani încoace. La nivel decizional politic există un sistem de, de cote, un sistem care și-a dovedit utilitatea. Asta înseamnă că ambiția de a atinge acel, acea cotă de 40% în reprezentarea femeilor în consiliile neexecutive nu e greu de atins în uh, Finlanda. În, uh, în Finlanda există deja o mulțime de, de femei în uh, administrațiile publice, în diferitele consilii, uh, Uh, și, de asemenea, la nivelul uh, societăților cotate la bursă. Avem deja acest uh, procent, această cotă de 40% stabilit la, la noi în țară. Și acest procent, de fapt, a fost de mult atins în uh, în uh, Finlanda. Ba mai mult decât atât, depășit. Avem un program privind egalitatea de gen, un program stabilit de către uh, guvernare, de către guvern și uh, acest program vizează societățile cotate la bursă, iar acest program va fi evaluat în anul 2014, în iunie de altfel, și dacă acest program nu își va dovedi roadele cu ocazia acestei evaluări, atunci vom trece la actele legislative obligatorii. Dacă ne uităm la companiile uh, mari, uh, avem uh, cotate la bursă, avem o mulțime din nou uh, de, de administratori executivi femei și anume 31% dintre administratorii executivi sunt femei. Uh, noi am uh, aplicat uh, în Finlanda modelul respectă sau oferă explicații. Acesta, acest model a fost deja menționat astăzi și iată, noi am reușit să-l punem în aplicare. De ce Finlanda este un stat în care, iată, egalitatea de gen este, primește o importanță atât de mare? Uh, pentru că avem un sistem de educație foarte bun, în care nu există niciun fel de diferențe între femei și bărbați. De asemenea, avem uh, programe de îngrijire a copiilor foarte, foarte bine puse la punct. Copiii primesc uh, o masă caldă la școală pentru a le sprijini pe femeile, pe mamele care doresc să lucreze. Și uh, pe piața forței de muncă promovăm toate promovăm toate uh, criteriile de uh, alegere, uh, criterii egale. Doamna O'Cafine din Marea Britanie. Vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte încântată să fiu aici. Este o temă foarte, foarte importantă. Mă bucur foarte mult că pot să ascult diferitele recomandări ale diferitelor, diferiților reprezentanți ai statelor membre. Eu uh, sunt reprezentantă a Comisiei Parlamentului uh, uh, Britanic, care se ocupă de piața unică și de de ocupare a forței de muncă. Anul trecut, comisia noastră s-a ocupat de un uh, raport cu privire la femeile pe piața muncii. Am început uh, să ne ocupăm și de tratarea acestei politici a egalității de gen și raportul acesta este disponibil pe site-ul nostru. Am uh, stabilit că în Regatul Unit, dar și în Uniunea Europeană pe ansamblu, există prea puține femei care sunt reprezentate în consiliile de, administrate, de administrație. E drept, s-au făcut uh, multe în ultimii ani, însă nu suficiente. Și eu am fost uh, membra unor consilii de administrație, am a șase comisii, a, șase companii, de fapt, cotate la bursă. Și pe vremea aceea eu uh, eram uh, singura femeie, aproape singura femeie reprezentată în aceste consilii de administrație. Dar uh, Uh, lucrurile s-au schimbat oarecum uh, în ultimii în, ultimul an, în ultimii ani, însă lucrurile nu s-au uh, suf schimbat suficient doar, de mult. Doar 17% dintre locurile din consiliile de administrație a societăților cooptate la bursă din Regatul Unit sunt ocupate de femei. Uh, Universitatea Cranfield a demarat un studiu care arată clar că există multe femei capabile să ocupe locuri uh, de mare răspundere în companiile cotate la bursă și s-au, uh, s-a stabilit că 2500 de femei din Regatul Unit sunt capabile să-și asume astfel de responsabilități mari. Iar la nivel european acest procent crește chiar mai mult, numărul fiind de 7000 de, de femei capabile să uh, lucreze în consiliile de administrație. Deci, iată că posibilitatea de promovare a femeilor există. Însă, din uh, păcate, iată, femeile nu sunt suficient de promovate. Există argumente cum că includerea femeilor în consiliile de administrație ar uh, Uh, sprijini practic creșterea economică și dezvoltarea societăților, dar bine, argumentația aceasta nu este neapărat fondată, bine fondată până în momentul de față. Acum Uniunea Europeană, iată, dorește să promoveze mai mult egalitatea de gen și noi sprijinim aceasta, acest demers al Comisiei Europene și mai mult de atât, noi cerem o monitorizare a numărului de femei uh, care lucrează în Consiliul de administrație, o evaluare care să ne arate clar că în ce măsură statele membre sunt angajate în direcția aceasta a promovării uh, egalității de gen. Însă, chiar dacă ne dorim promovarea femeilor, cotele nu ne sunt pe plac. Considerăm că uh, cotele pot fi folosite doar în cazul acelor societăți care uh, nu își doresc deloc să se schimbe, iar lucrurile nu stau așa, adică companiile nu sunt chiar atât de obtuze în niciunul dintre statele, statele noastre membre. Uh, Uh, noi, în Regatul uh, Unit, uh, am adus la stâlpul infamiei companiile care nu au niciun fel de reprezentare a femeilor. Iar eu sunt convinsă că această politică a atragerii la răspundere, răspundere funcționează mult mai bine decât stabilirea unor cote. Am stabilit în raportul nostru că aceste cote sunt uh, lipsite de uh, popularitate atât în rândul companiilor cât și în rândul femeilor, pentru că cotele, practic, sunt prevăzute, sunt concepute ca fiind nemeritorii în, în niciun fel. În ceea ce privește principiul subsidiarității și încălcarea sau nu a acest acestuia, noi suntem de părere că principiul uh, subsidiarității nu este neapărat uh, încălcat, însă în momentul în care se fac propuneri uh, legislative la nivel european, e nevoie de o luare în considerare a situației de fapt din fiecare stat membru în parte și o luare în considerare a tuturor diferențelor existente în statele membre. Noi nu suntem de acord cu propunerea în ceea ce privește cei 40% până în 2000 2020. Nu considerăm că 40% până în 2020 reprezintă neapărat o masă critică uh, și mai mult decât atât, această cotă ni se pare a nu ține cont în niciun fel de situația existentă în statele membre, situație și context care trebuie să fie luată în considerare. Vă spuneam asta deja. Chiar dacă nu suntem de acord uh, cu cotele, ne dorim alte măsuri promovate de Uniunea Europeană în direcția sprijinirii femeilor cum, uh, uh, care sunt instrumentele uh, dorite de noi, spre exemplu, modelele bunelor practici care trebuie să fie promovate. În momentul în care am creat noi raportul nostru anul trecut, am înțeles sau am aflat cum anume se folosesc criteriile de selecție și cum anume se desfășoară procedurile de selecție în diferitele state membre. Uh, și am descoperit că există multe uh, modele pozitive care ar putea fi folosite de Uniunea Europeană și care ar putea fi transformate în recomandări oferite statelor acelora care nu au reușit să se ridice la nivelul uh, așteptărilor până în momentul de față. De asemenea, ne dorim ca Uniunea Europeană să tragă de ureche toate statele membre care nu reușesc să lupte împotriva discriminării de gen. De asemenea, ne dorim ca în statele membre să nu ne mai gândim doar la uh, cote, să nu ne mai uh, gândim doar la modul în care am putea angaja mai multe femei, ci ar trebui să ne gândim la modul în care am putea, într-adevăr, să folosim uh, toate cunoștințele acumulate de femei în timpul educației și cum anume criteriul meritocrației este, într-adevăr, important. Vă mulțumesc. Și acum dăm cuvântul Dar înainte de toate vreau să, să vă rog să, să vă amintesc faptul că trebuie să țineți cont de constrângerile de timp. Vă rog să luați cuvântul pentru doar 3 minute, nu mai mult de atât, pentru că altfel nu vom reuși să luăm cuvântul cu toții. Și acum îi dau cuvântul uh, doamnei Cornelison, care este raportoare pentru avizul uh, creat de Comisia pentru Ocupare pe această temă. Mai avem și un aviz uh, formulat de Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare și de, și, de asemenea, un aviz al Comisiei AFET. Dar mai întâi de toate, doamna Cornelison, care este și membră a Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor parlamentarilor care au venit astăzi aici pentru a discuta cu noi. Sper că vom lucra împreună pentru a încerca să uh, obținem o directivă bună care să fie acceptabilă uh, majorității statelor membre pentru a obține un vot majoritar în Consiliu. Cred că în continuare există un pic de uh, teamă legată de această directivă, teamă care este inutilă și cred că ar trebui să uh, păstrăm perspectivele, practic, pentru că vorbim doar despre companiile cotate la bursă, vorbim doar despre roluri neexecutive și asta înseamnă că sfera de aplicare nu este foarte extinsă. Eu aș fi preferat să fie mai extinsă, dar e mai bine până la urmă să avem o directivă mai restrânsă care chiar să fie aplicată decât una mai extinsă care să nu fie aplicată. Deci, uh, păstrarea perspectivelor înseamnă că, spre exemplu, în Slovacia există doar 28 uh, de femei care uh, trebuie să fie numite în uh, Consiliile de Administrație. Deci, Slovacia, uh, practic, poate spune că a respectat legea. În avizul de la Comisia Ocupare am încercat să simplificăm directiva care a fost propusă de Comisia Europeană chiar și mai mult, astfel încât să devină Uh, de tipul uh, conformează-te să explică și dacă nu faci niciuna în cealaltă, atunci avem sancțiuni. Am consolidat chiar și uh, statele mem- poziția statelor membre care pot să solicite suspendare dacă au deja în vigoare politici uh, adecvate chiar dacă aceste politici sunt de natură voluntară. Deci statele membre uh, au uh, de ales Finlanda și Regatul Unit ar putea să ceară, spre exemplu, o scutire uh, lucrurile vor fi evaluate în 2017 și dacă s-au făcut progrese, atunci această suspendare va fi extinsă. Pentru companii care se conformează sau care înregistrează progrese, Ehm, obligațiile de raportare vor fi foarte sumare. Deci, practic, statele membre care au politici funcționale nici nu vor observa, practic, implementarea noii directive. Ehm, companiile care au practici care funcționează, iarăși, nu vor observa că această directivă există. Această directivă vizează doar statele membre și companiile care refuză pur și simplu să facă ceva pentru că ei sunt cei care ar trebui să vadă efectele noii directive. Și eu cred că o directivă la nivel UE va ajuta statele membre ca Finlanda și Marea Britanie și celelalte care au, uh, state, care au deja măsuri. Pentru că uh, companiile deja știu, dar dacă nu fac suficient în uh, tiparele voluntare pe care le au statele membre, atunci trebuie să se introducă niște reguli obligatorii și cred că acest lucru va fi un stimulant foarte bun pentru companii ca acestea să facă exact ceea ce trebuie să facă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau acum cuvântul Îi dau acum cuvântul domnului Gunnarsson din Parlamentul suedez. Eu vă Mulțumesc pentru att Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această conferință. Este o ocazie foarte utilă de a discuta această propunere cu colegii din Parlamentul European. Analizele arată că introducerea femeilor pe posturi de conducere ar crește de la 13% la un procent mult mai mare până în 2020. Situația nu este mulțumitoare în acest moment, dar uh, pe viitor trebuie să avem o masă critică de uh, femei care sunt membre ale consiliilor de administrație și cercetările arată că mergem în direcția cea bună. Uniunea uh, Europeană nu o să ajungă la 40% participarea femeilor în consiliile de administrație până în 2040 și cred că uh, Există uh, destul de multe riscuri dacă nu ajungem la acest uh, nivel de egalitate, pentru că divergențele dintre prevederile naționale uh, duc și la o oarecare distorsionare a pieței interne. Posibilitatea de creștere și de o competitivitate mai mare dacă uh, utilizăm toate competențele existente, inclusiv cele ale femeilor, poate fi realizată dacă statele membre co uh, colaborează, mai ales acele state membre uh, în care participarea femeilor este foarte mică. Cred că scopul acestor măsuri nu va fi realizat de, state membre, de statele membre singure, ci trebuie să facem lucrurile la, nivel, uh, la nivelul Uniunii Europene. De la începutul secolului 20, numărul de femei în consiliile de conducere uh, a crescut în Suedia de la 5% la 20%. Din păcate, ne-am cam blocat la acest nivel în ultimii ani și, practic, nivelul chiar a scăzut un pic dacă analizăm statisticile din ultimii doi ani. Întotdeauna este un lucru bun să vorbești despre autoreglementarea companiilor și despre evitarea unei legislații prea detaliate în domenii acolo unde nu este nevoie. În Suedia, statutul companiilor arată că trebuie să existe egalitate de gen, dar din păcate acest lucru nu a funcționat foarte bine. Tocmai de aceea am recurs acum la legislație. Propunerea de directivă este destul de flexibilă din câte văd și statele membre pot să-și formuleze propriile reguli într-o oarecare măsură, dar suntem de acord cu țintele de 40%. Ne bucură să vedem că există un termen limită stabilit ca o dată finală până la care trebuie să se îndeplinească acest obiectiv. Evident, trebuie să ținem cont de specificitățile naționale, dar cred că ar trebui să evităm inegalitatea din consiliile uh, de administrație. Acesta este scopul uh, primar fundamental. Am făcut multe progrese în acest sens, dar uh, din păcate guvernul din Suedia a respins discuțiile legate de uh, subsidiaritate, pentru că ei consideră că este o încălcare a subsidiarității. Eu, ca membru al opoziției, consider că nu este așa. Participarea femeilor pe piața muncii în Suedia este destul de crescută ce există condiții foarte bune care au fost uh, înființate, avem uh, uh, grădinițe foarte bune și avem aranjamente pentru concedii excepționale, astfel încât femeile în mare măsură pot să beneficieze de aceste lucruri într-o mai mare măsură decât bărbații. Și femeile obțin um, um, fac studii superioare într-o măsură mult mai mare decât uh, bărbații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, îi dau acum cuvântul vice... Doamne Moran Chartier, vicepreședintele Comisiei FAM. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că uh, astăzi, uh, în sfârșit, putem discuta despre problema cotelor și egalității între bărbați și femei. De ce? Pentru că mai întâi este o luptă pentru egalitatea cetățenilor. Și în Carta Drepturilor Fundamentale, această egalitate a cetățenilor este înscrisă ca una din valorile fundamentale ale Europei. Deci este normal să ne regăsim uh, toți și să luptăm pentru acest obiectiv și le salut pe colegele raportoare de la Parlamentul European, doamna Regner și doamna Crața, care au vrut să se ocupe de un uh, raport fundamental pe baza acestei noi directive și salut de asemenea și faptul că avem lângă noi foarte mulți deputați din parlamentele naționale, pentru că doar împreună putem realiza acest obiectiv. Eu vreau să vă spun foarte sincer că eu am fost împotriva cotelor. Am fost împotriva cotelor în 2000, atunci când țara mea l-a înființat, pentru că credeam că femeile vor ajunge uh, prin propria competență să obțină posturi de responsabilitate. Zece ani mai târziu mi-am dat seama că mă înșelasem uh, complet că banii publici și banii privați pe care îi investim în toate țările europene pentru formarea egală a băieților și a fetelor și mi-amintesc uh, ce zicea un coleg mai devreme, că 60% din absolvenții de facultate sunt femei. Ne dăm seama că astăzi, dacă nu avem această voință strategică de a vota pentru existența unui procent de 40% în consiliile de administrație, nu o să ajungem niciodată să atingem acest obiectiv. Și vroiam să vă reamintesc analize foarte recente, în special legate în, de Japonia, care arată în ce măsură această țară, prin politicile sare uh, foarte macho și foarte exclusive pentru femei, în ce măsură, deci, această țară uh, a bătut în retragere pe planul uh, internațional și acum trebuie să inverseze această tendință. Eu nu vreau să ajungem la această extremitate și vreau să subliniez că această directivă este extrem, extrem de importantă. Cred că lista de femei care ar putea să intre pe posturi din Consiliul de Administrație este un instrument indispensabil. Avem foarte multe femei competente și disponibile, dar cred că și publicarea locurilor libere în consiliile de administrație și apelurile uh, la candidaturi sunt esențiale, pentru că știm că în momentul de față se fac aranjamente între prieteni, între bărbați și nu am nimic împotriva bărbaților, să ne înțelegem. Nu e o problemă de feminism ci este o problemă de egalitate a cetățenilor. De aceste mici aranjamente între prieteni, recrutările care se fac în cluburi închise, trebuie să fie uh, respinsă, trebuie să uh, nu mai existe. Pentru că dacă nu ținem uh, cont de asta, cariera femeilor este în joc. Și vedem că în zilele noastre, carierele femeilor uh, sunt mult mai plate decât ale bărbaților. Și mă aștept ca Comisia Europeană să se sesizeze de această problemă a carierei femeilor, pentru că este un pachet global pe care trebuie să-l uh, zdruncinăm. Mulțumesc foarte mult, Elizabeth. Dau acum cuvântul unei reprezentante a Parlamentului suedez, doamna Sadafan. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc mai întâi pentru această invitație la această dezbatere. E foarte util să pot la parte la această discuție pe marginea propunerii de dictativă a Comisiei am discutat cu reprezentanții uh, Parlamentului și Comisiei și în acest context pot să vă spun că eu sunt membru a uneia dintre partidele care fac parte din coaliția de guvernare a Suediei. Credem că acest subiect este unul important și că ar trebui să abordăm această problemă pentru a ne asigura că există mai multă egalitate la nivelul Consiliului de Administrație. Considerăm că faptul că Comisia a venit cu această inițiativă în acest domeniu este un lucru bun. Însă considerăm că actuala propunere de directivă nu este în conformitate cu caracteristicile naționale. În Suedia, așa cum se întâmplă și în alte state membre, actorii interesați au foarte multă influență asupra um, constituirii consiliilor de administrație și asupra modului în care membrii în aceste consilii sunt numiți. Atunci când se constituie un astfel de consiliu, totul se bazează pe încredere și nu pe numiri în conformitate cu uh, codul muncii Până la urmă, cei care dețin compania sunt cei care uh, găsesc uh, uh, Consiliul de Administrație și ei au până la urmă autoritatea finală în cadrul companiei. Ei pot forța membrii Consiliului de Administrație să-și dea demisia. Actuala reglementare ar duce la următoarea situație. Totul ar trebui abordat din perspectiva codului muncii, astfel încât această lege va decide uh, componența Consiliului de Administrație. Ori asta noi nu credem că se alinează principiilor uh, suedeze uh, pentru aceste constituiri. Majoritatea din Suedia consideră că aspectele transfrontaliere ale acestei probleme nu sunt atât de semnificative încât să fie nevoie de o reglementare la nivel european. Nu credem de altfel nici că lucrurile trebuie abordate în acest fel. Regulile pe care le aplicăm uh, noi uh, sunt uh, cele pe care le considerăm noi bune, dar fiecare stat membru ar trebui să poată decide pentru sine. Ar trebui să existe posibilitatea ca fiecare stat să poată să-și gândească propriile măsuri pentru a crea egalitate în industrie și în consiliile de administrație ale companiilor. În ceea ce privește companiile listate la bursă din Suedia, E bine, acestea au elaborat un cod, iar acesta constituie temeiul pe baza căruia se fac alegerile în Consiliu. În regulament există de asemenea anumite reguli care vorbesc uh, despre o mai uh, mare egalitate între sexe la nivelul uh, Consiliului de Administrație, însă schimbarea atitudinii deținătorilor de companii e ceva ce am încercat și noi să facem prin programele noastre de la nivel național au existat îmbunătățiri, astfel încât numărul femeilor în Consiliul de Administrație a crescut. Mai mult decât atât, propunerea a fost uh, transmisă comisiilor uh, în Suedia pentru mm, consultări, uh, iar acestea au respins această propunere. Este vorba despre Asociația Băncilor Suedeze, Academia Suedeză, diverse organizații ale femeilor, sindicatele au avut poziții diferite. Confederația uh, Sindicatelor s-a opus acestui proiect, dar alte organizații uh, uh, majore sau ombudsmanul n-au făcut acest lucru. Considerăm că propunerea Comisiei trebuie să se alinieze situației de la fața locului din fiecare stat membru și ar trebui astăzi să se țină cont de proprietatea asupra întreprinderilor și de anumite legi naționale. Actuala propunere considerăm noi, nu uh, este neapărat necesară. Situația, de fapt, nu necesită reglementări uh, europene. N-ar trebui să intervenim în modul în care sunt conduse companiile. Putem să spunem așadar că egalitatea la nivelul Consiliului de Administrație este un uh, subiect important, este o prioritate, mai ales în Suedia și am înțeles că așa se lucră și în alte state, însă nu credem că aceasta este totuși cea mai bună abordare. Dăm cuvântul doamnei Gurmai. Mulțumesc. Mai întâi pot să spun că sunt foarte mulțumită că putem să purtăm uh, o dezbatere atât de uh, importantă și aș dori să mulțumesc pentru prezența colegilor din Parlamentul Național. Mi-aș fi dorit să existe discuții similare în legătură cu alte subiecte importante din Parlament, pentru că consider că acestea sunt foarte importante. Întotdeauna mi-a plăcut să văd că și bărbații se implică în chestiuni care țin de egalitatea de gen și mi-aș fi dorit ca uh, fiecare coleg să fie ca și colega noastră Elizabeth din extrema dreaptă, care consideră că femeile reprezintă valoarea adăugată a societății. Evident, dacă uh, uh, educi uh, bărbații, educi doar bărbații, iar dacă educi femeile, educi practic societatea pentru generațiile care vin. Această propunere, cum spunea doamna Crața, nu vine de nicăieri, ci este rezultatul unui lung uh, proces. Uh, uh, Parlamentul a afirmat mai multe ori importanța introducerii unui astfel de cote. Cu toții știm că această propunere a declanșat reacții puternice din partea statelor membre și din partea sectorului privat. De aceea trebuie să păstrăm un dialog pentru a expune ce, expune ceea ce înseamnă această propunere și să explicăm de ce nu afectăm uh, negativ companiile. De asemenea, trebuie să spunem care este valoarea femeilor în pozițiile de top. Trebuie să folosim mai bine femeile talentate, pentru că ele reprezintă 60% dintre absolvenții de facultate, însă în mod sistematic sunt uh, subreprezentate. Și vă dau exemplul Ungariei. Femeile uh, au uh, Uh, diplome în proporție de 33%, bărbații doar 33%, dar acest lucru nu se reflectă și la nivelul conducerii companiilor. Am și un răspuns pentru comisie atunci când spuneți că această țintă de 40% uh, femei, uh, spuneți că femeile acestea trebuie să fie bine calificate. Noi ne dorim același lucru și din partea bărbaților. Să fie foarte clar, vrem uh, tratament egal pentru femei și bărbați atunci când facem o selecție. În aceeași măsură trebuie să respectăm principiile noastre într-o manieră foarte fermă și trebuie să ne asigurăm că femeile și bărbații pot să aibă oportunități egale în realitate. După părerea mea, propunerea rămâne prea vastă în legătură cu câteva aspecte cheie și uh, trebuie consolidată așadar. Această costă de 40% se aplică doar consiliilor neadministrative, de exemplu consiliilor de supraveghere, uh, unde nu se iau decizii. Uh, e, există o propunere și pentru cote flexibile pentru consiliile care într-adevăr iau decizii. Dar totul trebuie lăsat la discreția statelor membre. Însă mă tem că fără măsuri concrete, obligatorii, fără acțiuni europene, uh, această directivă s-ar putea să nu ajungă să aibă efectele scontate. E nevoie însă de o voință politică concretă uh, și, după părerea mea, uh, multe uh, dintre aceste măsuri nu vor putea fi realizate. În ceea ce privește IMM-urile, într-adevăr trebuie să ne gândim la un echilibru, pentru că multe dintre măsuri nu vor putea fi aplicate de acestea. Directiva se pare că va expira în 2028, atunci când se vor fi atins cotele. Cred că acest lucru ar putea fi însă interpretat greșit. E evident că cotele sunt un instrument care ne duc uh, spre rezultatul dorit, iar pentru a încheia trebuie să spun că va depinde de noi să ne asigurăm că această directivă își atinge obiectivul. Trebuie îmbunătățită diversitatea de gen, să se reducă disparitățile uh, și uh, în acest context am spus de multe ori că până la urmă nu vorbim doar despre egalitate și democrație, ci vorbim despre uh, utilitatea acestor măsuri pentru economie. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul Eva Avogel. în numele Parlamentului German. Vă mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Hegel. Și eu vă mulțumesc pentru posibilitatea care mi-a fost acordată de a participa la această audiere. Vorbesc în uh, numele socialdemocraților din Parlamentul German, din Bundestag. Uh, dați-mi voie să vă spun că noi salutăm această propunere de directivă. Suntem foarte încântați de propunerea făcută de către Comisie și uh, ne bucurăm de asemenea că, iată, Parlamentul European și toate instituțiile europene doresc, într-adevăr, punerea în aplicare a acestor măsuri. Ni se pare că nu este suficient ca statele naționale, statele membre, la nivel național, uh, să ia măsuri în direcția promovării egalității de gen. E nevoie de măsuri de acest uh, fel la nivel european Uh, măsuri care trebuie să fie concertate. Știm prea bine în Germania că voluntariatul nu este suficient, ci că avem nevoie de măsuri legislative cât se poate declare. În Germania am încheiat uh, în anul 2001 un, un acord cu uh, societățile germane și, iată, în 2013 ne dăm seama că uh, egalitatea de gen la nivelul consiliilor de administrație a societăților uh, germane nu s-a îmbunătățit deloc în ciuda acordului încheiat. Deci acordul a eșuat, clar. Și tocmai de aceea socialdemocrații germani sunt de părere că avem nevoie de prevederi legale obligatorii cât mai curând cu putință. Dar noi în Germania, în Bundestag, nu deținem majoritatea în acest sens pentru că coaliția de, guvernă, de, de guvernământ este de altă părere părere. A doua cameră a Parlamentului uh, German, însă Bundesratul, a luat o poziție cât se poate declară în anul 2012 și această poziție este aceea de a sprijini pentru Germania aplicarea acestei directive. Dacă îmi permiteți, dați-mi voie să prezint două puncte, să subliniez două puncte și uh, Mă voi adresa în special doamnei Regner. doresc, în esență, ca această propunere de directivă să meargă mai departe decât merge în momentul de față. Și anume, în primul și în primul rând, în Germania, ne dăm seama că nu înțelegem extraordinar de bine această propunere. Directiva, propunerea de directivă este, vizează doar administratorii neexecutivi. Pentru noi însă e important ca o astfel de propunere legislativă să vizeze și administratorii executivi. De ce spun asta? Pentru că uh, în Germania tocmai directorii, administratorii executivi sunt în esență bărbați. 79% dintre membrii uh, executivi sunt bărbați. La nivelul administratorilor neexecutivi, uh, egalitatea de gen este mai bine reprezentată. Numărul de femei este mai mare, dar știm prea bine că directorii executivi sunt cei care iau deciziile finale și tocmai de aceea mie mi se pare că această directivă ar trebui să stabilească obiective cât se poate declare, care să vizeze și ocupă ocuparea de către femei a funcțiilor de administrator executiv. Deci îmi doresc această completare adusă propunerii uh, de directive. Dacă ne uităm la realitatea din Germania, vă spuneam, 79% dintre membrii consiliilor de administrație sunt bărbați, e bine, uh, Uh, dacă ne uităm la această situație, ne dăm seama că nu calificările sunt esențiale în numiri, în alegerea can- candidaților și nici uh, gradul de educație, ci din potrivă uh, deciziile se iau în ceea ce privește numirea administratorilor executivi de către bărbați pentru bărbați. Iar în ceea ce privește sancțiunile, doamnă Regner, Știm uh, prea bine că putem să scriem documente frumoase, să ne gândim la obiective frumoase, dar acestea, toate acestea n-au niciun sens atâta timp cât sancțiunile nu sunt clare. Deci avem nevoie de o propunere de directivă care să conțină uh, sancțiuni cât se poate de clare, sancțiuni care să ducă la promovarea acestor ambiții ancorate în directivă uh, la nivelul statelor membre. Eu cred că sancțiunile pot reprezenta o manieră cât se poate de eficientă de a convinge companiile că femeile merită să fie incluse în consilii. Și încă ceva, știți că în 22 septembrie în uh, Germania avem alegeri parlamentare Sper din tot sufletul ca după alegeri ceva să se schimbe în Germania, spun asta în calitate de, societate, de, socialist, de socialistă, și sper din tot sufletul că vom reuși uh, să promovăm un număr mai mare de femei în Bundestag după 22 septembrie. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Hegel. Urmează doamna Liotar în numele Parlamentului European. Ja, dank u wel. En ik wil eerst uh, alle vertegenwoordigers van de nationale Mulțumesc. Mai întâi aș dori să urez bun venit tuturor reprezentanților Parlamentului Național. E foarte util să ne întâlnim și să schimbăm opinii pe marginea acestui subiect. Doream să spun și pentru asta mă aflu aici că sunt pentru egalitatea de gen la toate nivelurile și în toate domeniile, deci și în domeniul consiliilor de administrație. De asemenea, consider că cotele pot să fie o soluție, un instrument pentru uh, egalitatea numărului femeilor și bărbaților în toate domeniile și în toate posturile. Dar pentru asta trebuie să lucrăm din greu. Acest instrument ar trebui să fie unul temporar și nu uh, permanent. Cred că e esențial să ajutăm femeile mai în vârstă și să combatem sărăcia în rândul femeilor însă am impresii um, ambigue în legătură cu acest uh, prim raport. Mi se pare că se ignoră puțin situația reală, circumstanțele precare în care trăiesc uh, multe femei uh, în viața lor de zi cu zi din cauza crizei financiare. În conformitate cu Comisia, această directivă reprezintă un pas major în direcția cea bună și contribuie la reducerea inegalităților de gen în domeniul muncii ar trebui să reducă discrepanța dintre salarii. Însă nu cred că vorbim despre exact același lucru aici. Vorbim despre uh, locuri de muncă în consiliile de administrație. E o iluzie să ne gândim că dacă există mai multe femei în consiliile de administrație ale companiilor, inegalitățile în domeniul uh, muncii, în domeniul corporatist, uh, vor dispărea. Sunt doar uh, câteva domenii în care uh, se poate ca femeile să urce pe uh, scara ierarhică în întreprinderi. Din cauza disponibilizărilor, multe femei au ajuns să fie șomere sau să aibă locuri de muncă part-time. Prin urmare, trebuie să facem multe pentru a ajunge la egalitatea de gen. Anumite etape însă au fost ignorate atunci când s-a făcut acest pas major. Evident, statele membre trebuie să obțină ceva pornind de la uh, legislația europeană. Acesta este într-adevăr un mare pas înainte. Am ascultat însă opinii diferite uh, în legătură cu subsidiaritatea. Oare aceste lucruri ar trebui să se facă la nivel european sau la nivel național? Cred că dacă vrem să ne punem de acord asupra unor aspecte aici, atunci n-ar trebui să începem din vârf, ci ar trebui să urmăm abordarea de jos în sus. Așa, multe grupuri mari de femei vor primi ocazia reală de uh, a ocupa uh, roluri, uh, posturi de conducere. Și așa s-ar putea rezolva problema inegalității de gen la nivelul întreprinderilor și așa am putea combate cu un drum și sărăcia. Însă mi s-ar părea absolut nebunesc că dacă am dori să uh, integrăm uh, uh, procentul de 50-50 în această directivă. Ar fi foarte ciudat dacă am încercat să impunem această regulă la nivelul Consiliului de Administrație printr-o lege care trebuie transpusă de statele membre. Și dacă facem asta, trebuie să procedăm uh, exact la fel și pentru regulamentele uh, interne, uh, pentru instituțiile europene, Banca Centrală, agențiile Uniunii uh, Europene. Deci sunt de acord uh, cu Direcția Generală că e nevoie de egalitate în Consiliul de Administrație, însă am sentimente mixte atunci când vine vorba de chestiunea combaterii sărăciei. Oare trebuie să începem cu Consiliul de Administrație pentru a combate sărăcia? Doamna președinte, mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Martai, reprezentanta Parlamentului Maghiar. Aveți cuvântul. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, vă mulțumesc pentru ocazia de a uh, veni și a vorbi cu dumneavoastră în cazul acestei întâlniri. Aș dori să vă informez în legătură cu actuala poziție a Ungariei uh, vis-a-vis -vis de această directivă propusă a Consiliului în legătură cu uh, rezolvarea problemei subreprezentării femeilor în consiliile de administrație ale companiilor listate la bursă. Ungaria recunoaște faptul că există o, o discriminare nejustificată la adresa femeilor, că acest fenomen este unul curent uh, și că, deocamdată, nici măsurile comunitare, nici cele naționale n-au dat uh, rezultate pentru remedierea situației. Prin urmare, suntem mai mult decât uh, disponibili să rezolvăm problema, să implementăm directiva pentru a putea uh, aplica măsurile comunitare. Însă există anumite motive uh, diferite pentru care există aceste fenomene la nivelul statelor membre. Știm că nu există diferențe între femei și bărbați atunci când vine vorba despre calificări, competențe sau abilități. Însă ceea ce se află în spatele acestor diferențe e, de fapt, acceptarea socială sau uh, tradiția, modele culturale sau uh, împărțirea corectă a treburilor uh, casnice. Măsurile juridice pot să aibă doar un uh, impact uh, indirect din această perspectivă. Constituția maghiară stipulează de altfel egalitatea între gene, între genuri și Uh, de aceea Ungaria s-a implicat în tot felul de campanii și a oferit asistență în acest sens. Însă nu credem că metoda comunitară va da prea multe uh, roade. Avem uh, mai mare încredere în programele pe termen lung, în evaluările comune, în schimbul de experiențe. De asemenea, mai e nevoie și de o pregătire pentru uh, a da anumite recomandări sindicatelor și pentru uh, definirea anumitor uh, cote țintă. Companiile listate la bursă în Budapesta dau multă importanță calendarului. Asta s-a demonstrat atunci când am intervievat aceste companii în ianuarie 2013. Deci companiile sunt de acord cu acest uh, obiectiv și cu intenția din spatele său, însă consideră că procentul de 40% este prea ambițios. Directiva va afecta 21 de companii din Ungaria și doar una dintre acestea uh, este controlată în uh, totalitate de către stat. Considerăm că e destul de dificil să monitorizăm toate aceste date statistice și să le comparăm, pentru că definiția consiliilor de administrație nu este una uniformă. Iar în cele din urmă dați-mi voie să spun și că directiva nu poate să stabilească dispoziții obligatorii pentru uh, deținători de acțiune ai companiilor și pentru proprietarii lor, care până la urmă sunt cei responsabili pentru bunăstarea companiei, dacă putem să ne exprimăm așa. De altfel, și angajații, sindicatele consideră că aceste dispoziții nu pot să fie obligatorii. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Iana Kudakis. More women. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că absolut toată lumea e de acord că femeile trebuie să fie mai bine reprezentate în absolut toate domeniile vieții. Nu există uh, nicio îndoială asupra valorii adăugate pe care femeile le pot, o pot aduce acolo unde își desfășoară activitatea. Însă, cred că există divergențe în ceea ce privește modul în care trebuie să fie atins obiectivul nostru comun, de altfel. Nu se pune problema uh, ce, pentru ce optăm, pentru uh, caracterul voluntar sau pentru caracterul obligatoriu al prevederilor europene. Din punctul meu de vedere, iată, nu, nu ne ocupăm de absolut tot ceea ce ar trebui să fie, nu ne ocupăm de toate societățile care ar trebui să fie incluse în uh, în uh, propunerea de directivă. Aceasta se referă doar la societățile cotate la bursă, dar nu se referă în niciun fel la cabinetele de, uh, de avocatură sau la IMM-urile de mari dimensiuni. Însă se pune problema, oare avem noi dreptul să schimbăm maniera de organizare a companiilor? Uh, am făcut niște studii și am decis că, până la urmă, metoda voluntară este cea care ar putea da cele mai bune rezultate. În Regatul Unit am făcut un raport care ne arată clar că, în ultimul an, s-a uh, a crescut cota de reprezentare a femeilor de la 12 la 17,5% și asta doar pe baza unor măsuri voluntare. Iată, măsurile voluntare ne duc înainte. S-a vorbit de altfel despre schimbul de bune practici între statele membre uh, care ar putea da uh, roade Nu cred că actele legislative sau sancțiunile ar putea fi eficiente, în special în contextul acesta atât de specializat și atât de specific despre care vorbim, Există o serie de specificități la nivel național, dar și la nivel de societăți pe care nu, nu, de care nu putem uh, lua întru totul uh, nu putem ține într totul cont. Dacă ne uităm la exemplu norvegian, ne dăm <laughs> seama că cotele introduse acolo nu au dat neapărat uh, rezultatele dorite. Au existat într-adevăr uh, evoluții în ceea ce privește numărul de administratori neexecutivi uh, femei, dar în ceea ce privește uh, administratorii executivi, numărul femeilor nu a crescut nici pe departe. Eu cred că trebuie să încurajăm mai degrabă femeile, să le încurajăm să intre în afaceri și uh, să-și dovedească abilitățile. Uh, e drept, avem multe de învățat și îmi doresc ca împreună să tragem învățămintele necesare. Vă mulțumesc! Urmează acum Domnul Ricard Rodriguez din Parlamentul uh, portughez. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Vreau să le, sal- să le salut pe președintele comisiilor și vreau să salut și pe doamna Estrela. Iată, mă bucur că masa prezidiului este ocupată în totalitate de femei. Situația din Portugalia nu, este, nu diferă prea mult uh, de situația înregistrată în uh, alte state membre majoritatea statelor membre au ancorat uh, politica sau principiul egalității de gen în Constituțiile lor, dar știm prea bine că această ambiție nu poate fi atinsă atâta timp cât nu există măsuri preventive. Până în urmă cu câțiva ani, în politica portugheză, aceste măsuri uh, nu existau. Ne-am dorit întotdeauna o reprezentare mai bună a femeilor în, la nivelul uh, decizional, însă pe baza voluntariatului această reprezentare mai bună nu s-a transformat în realitate. Ne-am dat seama că actele legislative sunt singurele care dau rezultate. Același lucru se aplică și în cazul societăților. Dacă nu acționăm într-o manieră hotărâtă, atunci, cu siguranță, femeile nu vor fi mai bine reprezentate în consiliile de administrație. Să pun întrebarea dacă trebuie să stabili măsuri obligatorii care să fie puse în aplicare de diferitele state membre? Ei bine, la această întrebare nu avem un răspuns clar nici în Portugalia. Opiniile sunt divergente și la noi am discutat acest raport la, la nivel uh, național și până și coaliția de guvernământ a exprimat opinii divergente. Din punctul meu de vedere, măsurile propuse nu merg suficient de departe pentru a contribui la atingerea obiectivelor stabilite. Vorbim aici doar despre administratori neexecutivi. Nu vorbim despre administratorii executivi. Această diferență între executiv și neexecutiv există doar în cazul unui număr redus de societăți și aceste societăți sunt de obicei cele de mari dimensiuni, cele cotate la bursă. De asemenea, calendarul este unul foarte uh, foarte lax. Ambițiile sunt de atins până în anul 2018 sau 2020. Prin urmare, iată, baza de pornire este una mai mult decât timidă. Eu însă consider că e nevoie de o acțiune hotărâtă pentru a promova într-adevăr egalitatea de gen. Obiectivul acesta este, după cum spuneam, ancorat în uh, Constituția tuturor statelor membre, dar, din păcate, el nu este pus în aplicare. În Portugalia avem o recomandare făcută de către guvern uh, Uh, o recomandare conform căreia uh, femeile ar trebui să fie mai bine uh, reprezentate în consiliile de administrație dar aceste recomandări n au dat absolut niciun rezultat în portugalia. Prin urmare, considerăm că propunerea directivei respectă principiul subsidiarității. Femeile nu sunt privilegiate în niciun fel. În acest text legislativ se vorbește clar despre calificare egală. Și, uh, de asemenea, nu se vorbește niciun fel, despre niciun fel de automatism. Există o serie de criterii menționate aici pentru uh, uh, selecționarea candidaților. Prin urmare, iată, din punctul de vedere al principiului subsidiarității, propunerea ni se pare cât se poate de bună, iar eu sunt un susținător al acestei propuneri. Doamna Koch-Merin urmează din Parlamentul European. Um, mulțumesc foarte mult, uh, vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile de până acum. O să uh, o citesc pe doamna Reding, care a spus că discuțiile emoționale uh, iscate de această propunere de directivă nu sunt datorate sferei de aplicare a acesteia. Și am auzit că deja câteva companii uh, Ă, deja au pus în aplicare asemenea măsuri. Ă, sfera de aplicare atinge doar 5.000 de companii, deci nu e atât vorba de sfera de aplicare, ci ă, de faptul că toată lumea are o cât o părere, pro sau contra cote. Am văzut că în Parlamentul European avem o mare majoritate în favoarea cotelor. Și uh, am uh, solicitat de mai multe ori prin uh, vot uh, Comisiei să vină cu o propunere și apoi solicitarea uh, Parlamentului practic a mers mult mai departe decât ceea ce vedem acum în propunere. De asemenea, CEOR-ul și CESE și-au publicat deja avizele în ceea ce privește această propunere și ambele sunt favorabile. Deci, chiar și din partea organismelor consultative ale uh, instituțiilor europene vedem uh, recomandări pozitive. Doamna Regner și doamna Crața, uh, care au muncit foarte mult la această directivă, s-au referit deja la multe puncte și pot să spun că majoritatea grupului liberal din Parlamentul European este de acord cu ceea ce s-a spus dincolo de temeiul juridic, care evident este temeiul muncii noastre, cred că, cel puțin din punct de vedere liberal, putem să ne gândim și la subiectul politic. Ce facem ca legiuitori dacă nu este posibilă libera concurență, concurența echitabilă? Și vedem uh, că în alte situații legiuitorul vine cu un cadru legislativ pentru a evita monopolurile și oligopolurile și pentru a oferi cele mai bune servicii pentru consumatori. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de un cadru legislativ și în acest domeniu al resurselor umane. O să mai spun câte ceva și despre uh, um, termenul limită. Din țara pe care o știu cel mai bine, credem că vom registra progrese până în septembrie și va exista o majoritate în Bundestag pentru că CDU a anunțat că acesta este unul din uh, proiectele legislative pentru următoarea perioadă legislativă, să vină cu cote obligatorii pentru Germania și uh, verzii sunt deja și uh, socialiștii sunt deja în favoarea acestei măsuri. Și cred că la următoarea președinție rotativă a Consiliului trebuie să insistăm să obținem o majoritate mai mare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Masip, din partea ALDE, din partea Comisiei de Afaceri Juridice. Mulțumesc foarte mult, doamnă Estrela. Eu consider că nu reprezint cine știe ce Parlamentul spaniol. Am, dar am o voce foarte puternică, așa că o să mă folosesc de ea. Am cer scuze că prietenii mei din Spania nu au venit, în ciuda faptului că e un subiect foarte fierbinte în Spania. Noi suntem pionieri, de fapt, în lupta pentru egalitate, așa cum a spus Elizabeth mai devreme. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Regner pentru că eu fac parte din uh, Comisia pentru Afaceri Juridice și, așa cum au spus uh, și colegii mai înainte, temeiul juridic va fi adoptat mâine în cadrul Comisiei noastre. A existat destul de multă reticență, chiar prea multă, în ceea ce privește lupta împotriva sexismului. Foarte adesea vedem uh, că există oameni care sunt blocați în anumite situații și nu ne dăm seama că aceștia au uh, vederi sexiste. Uh, ceea ce s-a spus legat de lupta pentru egalitate. și comentariile legate de compania care nu avea nicio femeie în Consiliul de Administrație și care avea o imagine ridicolă în rândul populației. Uh, trebuie să ne asigurăm că cetățenii din Europa consideră că acest lucru este inacceptabil și uh, vrem ca aceste companii să fie ridiculizate pentru că nu respectă spiritul acestei directive. Și așa cum a spus și Elizabeth în ceea ce privește reprezentarea egalității, Noi, în Europa, suntem un exemplu pentru drepturile omului și ar trebui să fim un exemplu și pentru drepturile, dreptul la egalitate și la egalitatea de gen. Trebuie să avem egalitate de plină. Pentru că nu facem acest lucru doar pentru Europa facem acest lucru ca exemplu pentru restul lumii, pentru că există multe zone din lume în care situația oamenilor și în special a femeilor este mult mai proastă. Alte culturi trebuie să vadă că Europa ia, uh, pași, ia măsuri uh, și poate să dăm un exemplu. Trebuie să câștigăm această luptă, pentru că nu este doar o luptă pentru Europa, ci o luptă pentru întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Antonio. Îi dau cuvântul doamnei Hannibal. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit uh, și reprezentanților parlamentelor naționale. Cred că e încurajant că suntem cu toții de acord cu principiile. Dar întotdeauna e ușor să fii de acord în principiu cu egalitatea de gen și cu egalitatea în general. Ceea ce este mai dificil este să găsești o cale să pui în practică această egalitate, astfel încât ea să existe mm, cu adevărat. Și am auzit niște răspunsuri dezamăgitoare, precum și unele foarte bune. Și e foarte clar din ce am auzit din partea parlamentelor naționale că sistemele voluntare deși funcționează, nu obțin rezultate cu adevărat. Am văzut, spre exemplu, în Regatul Unit că acum avem 17% dintre femei în, uh, în consiliile de administrație ale uh, firmelor cele mai importante, dar noi cerem 40%, nici măcar 50%, dar 40%. Și vreau să întreb pe uh, membrii parlamentelor naționale care nu sunt de acord cu cotele această legislație a fost redactată cu mare atenție pentru a permite țărilor care au niște acorduri voluntare să le continue. Doamna Cornelison, care este raportorul pentru Comisia de Ocupare, a subliniat acest lucru chiar la începutul dezbaterii și nimeni nu pare să fie preluat această idee. Spre exemplu, în Regatul Unit, unde avem măsuri voluntare, dacă acestea funcționează și sunt uh, analizate în 2017 și uh, par că au succes, atunci nu va trebui să adoptăm cotele. Dar, dar le cer uh, țărilor care nu preferă cotele, precum și doamnei Anachidakis, să preia această idee, pentru că este un act legislativ care se bucură de consens și noi căutăm, de fapt, compromisul. Pentru că toți membrii din toate comisiile doresc să se întâmple acest lucru. Vrem să existe mai multe femei în consiliile de administrații. Și credem că această legislație este o bună cale de a face acest lucru și vreau să spun că asta nu exclude alte căi despre care au vorbit oamenii. Cred că ideea de a avea uh, uh, acest proces uh, pentru uh, accederea femeilor la posturi de conducere este una foarte bună. Trebuie să încurajăm femeile, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că excludem ideea de a avea o cotă. Uh, Cred că este un act legislativ foarte bun, iar țările care aplică deja legile uh, pot să continue să le aplice așa cum vor, dar cele care nu le aplică uh, se vor asigura că va exista o reprezentare egală a femeilor în consiliile de administrație. Mulțumesc, Mary. Îi dau cuvântul doamnei Nibler. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor din Parlamentul, Parlamentele Naționale care au reușit să ni se alăture astăzi și să poartă discuții cu noi pe marginea acestui subiect atât de important. Și vreau să vă mulțumesc și pentru pozițiile diferite care au fost exprimate astăzi. Ambițiile sunt comune, însă există divergență în ceea ce privește maniera de a transforma în realitate aceste obiective comune. Am ascultat cu mare atenție cele spuse, am uh, reținut o mulțime de lucruri. Iar în ceea ce privește statul meu, trebuie să fac și eu un uh, comentariu. Mă bucur că a venit cineva și din partea Bundestagului aici. Asta în primul rând. În uh, al doilea rând, știu că socialist-democrații uh, germani luptă pentru cote, Uh, însă vreau să amintesc faptul că din 2000 în 2004 socialiștii erau la, pur, la putere împreună cu verzii. Pe vremea aceea n-au făcut mare lucru pentru a introduce cotele, chiar dacă ar fi avut șansa. Dar iată, situația s-a, se schimbă acum. Uh, oricum uh, ar s-ar încheia alegerile din toamna aceasta, cu siguranță în Germania vom avea cote în curând. Acum, în ceea ce privește propunerea Comisiei, mi se pare că este una obiectivă, este una moderată, poate fi sprijinită de către majoritatea statelor membre. Doamna Regner spunea deja că mâine în Comisia Jurii vom, vom vota uh, asupra temeiului juridic uh, ales pentru această propunere de directivă, trebuie să recunosc că am emoții legată de votul de mâine. Uh, în calitate de femeie, sprijin acest uh, temei juridic ales de către comisie, dar în calitate de jurist uh, mă tem că există multe interpretări care ar putea fi oferite articolului 157 aliniatul 3. Deci există multe motive pentru care acest temei juridic ar putea fi respins asta dintr-o perspectivă de specialist, dar cu siguranță mâine vom, uh, vom vota. Sper din tot sufletul ca majoritatea să fie atinsă, sper din tot sufletul că această propunere să fie, să ajungă la o finalitate și cred că dezbaterea de astăzi ne oferă armele necesare pentru a promova această uh, propunerea acest raport și pe viitor și cu siguranță voi avea multe amendamente. Vă mulțumim. Doamna Lichtenberger din partea Parlamentului European acum. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă tot vorbeați despre temeiul juridic, ei bine, problema temeiului juridic este întotdeauna foarte spinoasă în momentul în care e tratată de către Comisia Jurii. De ce? Pentru că se pune problema principiilor. Am făcut parte din uh, Conventul European și noi, de la bun început, ne-am dorit ca tratatul european să fie cât se poate de operațional. Dar în momentul în care Uh, vrem, uh, în momentul în care suntem confruntați cu o serie de argumente privind respectarea sau nu a principiului subsidiarității și aceste dezbateri tot există, bineînțeles, deci atunci când suntem uh, confruntați cu aceste argumente, trebuie să recunoaștem de la bun început că nu toate argumentele sunt într-adevăr obiective. Eu sunt convinsă că temeiul juridic ales este unul solid mi se pare că obiecția legată de încălcarea principiului subsidiarității este o oarecare problemă. Cotele nu sunt unicul instrument. Nu spunem în propunerea legislativă că gata, de azi înainte impunem tuturor cotele ci fiecare act legislativ uh, presupune scurgerea unui oarecare, unei oarecare perioade de timp înainte ca statele membre să implementeze actele legislative uh, europene. Deci există o, această perioadă de tranziție care este garantată. Au existat discuții de acest uh, gen și pe marginea altor uh, acte uh, legislative și în trecut și perioadele de tranziție au fost mai mult decât suficiente pentru a determina statele membre să implementeze într-adevăr într-o manieră pozitivă, într-o manieră completă toate acele prevederi. Și această experiență trebuie să fie luată în considerare și în discuțiile actuale. Subsidiaritatea nu ar trebui să fie folosită ca argument universal. Nu ar, subsidiaritatea nu ar trebui să se transforme într-o armă universală care să fie folosită de fiecare dată când apare câte o propunere care nu uh, se bucură de susținerea statelor naționale. Nu, nici pe departe. Eu consider că din arhitectura uh, juridică europeană uh, reies o serie de măsuri ju judiciare, o, o serie de uh, de specie și decizii și experiențe trecute care ne arată clar că principiul subsidiarității nu ar trebui uh, neapărat folosit uh, de fiecare dată ca armă universală. Uh, iar în ceea ce privește cotele, trebuie să recunoaștem că această temă este una foarte importantă și foarte necesară. Era nevoie de o acțiune cât mai rapidă și hotărâre, hot, hotărâtă din partea instituțiilor europene. Suntem cu toții de acord că femeile nu trebuie să fie reprezentate în consiliile de administrație a societăților doar de dragul lor a femeilor, ci această mai bună reprezentare a femeilor ar duce la o serie de avantaje competitive, o serie de avantaje economice. Deci iată, iată cât de importantă este introducerea acestor cote. Bine, mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea de a discuta astăzi cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale. Mă bucur că astăzi am putut face uh, schimb de opinii, am putut înțelege uh, situațiile din celelalte state membre și am, uh, putem să acumulăm sau am putut acumula uh, am putut acumula pe, bar, pe parcursul acestei discuții o serie de argumente pe care le-am putea aduce în discuție în uh, propriile noastre state. Ar fi foarte bine ca înainte de finele acestei man, acestui mandat legislativ să facem un pas hotărât în direcția promovării, în adevăratul sens al cuvântului, al egalității de gen. Uh, cei ca, dintre dumneavoastră care țin cu dinții de principii, principiul subsidiarității ar trebui să se gândească la faptul că există multe alte propuneri care nu sunt neapărat, uh, sub, nu țin cont neapărat de acest principiu, dar cu toate acestea și-au uh, dat, uh, au dat dovada benefic- de beneficii. Doamna Luling acum și doamna Cleva pe scurt, vă rog. Eh, o să fiu foarte succintă, doamnă președinte. Eu aș vrea să spun mai întâi că uh, această propunerea Comisiei, uh, într-adevăr, a reprezentat un pas înainte în ceea ce privește prezența femeilor în posturi de conducere, în toate sectoarele și la toate nivelurile, dar aici nu vorbim decât despre societățile cotate la bursă. Dacă ar fi uh, aplicată, ne-am uh, trezit că practic nu ar afecta foarte multe femei. Aș vrea să spun că dreptul societăților, care deja a fost menționat, diferă de la un stat membru la altul. În uh, Germania sunt consiliile de supraveghere uh, La noi există consilii de administrație, la fel ca și în Franța, deci e un, o diferență foarte mare și nu cred că putem avea o directivă europeană care să trateze în mod egal aceste două uh, tipuri de structuri. Am îndoiel și în ceea ce privește temel juridic dar trebuie să recunosc că nici măcar nu știu dacă există un temei juridic uh, adecvat și dacă putem face o directivă doar pentru consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă. Eu vreau doar să spun că pentru că uh, s-a arătat că există o majoritate în Parlamentul European pentru cote, că cei mai mari dușmani ai um, politicii de mai bună reprezentare a femeilor sunt cei care exagerează cu recomandările și mă tem că așa se va întâmpla și aici, mai ales după ce am auzit uh, solicitări care uh, vor doar vor chiar uh, publicarea posturilor libere, pentru ca toată lumea să poată candida dacă o societate privată își face un consiliu de administrație. Donc, ma peur, ce n'est pas ce... Mie mi se pare că mergem un pic prea departe aici. Și temerea mea este că mulți dintre noi, mai ales în Comisia FAM, uh, din păcate vin tot timpul cu recomandări prea exagerate, astfel încât Parlamentul devine ridicol și care consolidează în Consiliu poziția celor care nu vor nici măcar să audă Deci îi ajută pe cei care sunt uh, împotriva unei mai bune reprezentări a femeilor. Și vreau să spun asta pentru că mi-e teamă deja că după ce am ascultat aici, că poziția noastră nu va fi luată în serios. Lucru care ni s-a întâmplat deja, doamnă președinte, de multe ori. Mulțumesc foarte mult, doamna Cleva, acum. Vă rog să fiți cât mai subcintă. Voi fi foarte subcintă. și voi vorbi slovenă. Astăzi vorbim despre diferența conceptuală dintre cei care doresc măsuri obligatorii și cei care doresc măsuri voluntare. Eu cred în cote pentru că cred că ele s-au dovedit a fi foarte eficiente în rezolvarea acestor probleme. Eu cred că ar fi foarte utile și la nivelul companiilor, deci în domeniul economic. Am analizat aceste chestiuni în cadrul Comisiei Conci. Aș dori să subliniez un aspect foarte important despre care nu am vorbit foarte mult, și anume că există studii care vizează punerea în aplicare a cotelor la nivelul companiilor, iar aceste studii au demonstrat că e benefic să existe femei în consiliile de administrație. Funcționarea acestor companii cu echipe mixte cu un procent mai ridicat a femeilor în consiliile de Administrație, a fost îmbunătățită. Rezultatele au fost din ce în ce mai bune de la an la an. Este interesant de observat că atunci când începem să vorbim despre întreprinderi, oamenii nu au probleme cu cotele, nu au probleme cu femeile care se ocupe uh, posturi uh, de conducere, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în politică. Eu una cred că nu mergem suficient de departe și cred că ar trebui să insistăm pe 50%. Nu știu de ce ne-am oprit la 40%. În Parlament, atunci când discutăm public aceste subiecte, dacă reducem ambițiile noastre, nu știu dacă vom reuși să uh, avem câștig de cauză și să facem companiile să evolueze. Ar trebui așadar să facem mult mai mult. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc mult. Înainte să dau uh, cuvântul coraportorilor, aș dori și eu să mulțumesc încă o dată colegilor din partea Parlamentelor Naționale care au fost uh, prezenți. Aș dori să le mulțumesc pentru participare și pentru faptul că și-au adus uh, contribuția pentru a îmbogăți această dezbatere. Ne-au prezentat perspective diferite și cred că a fost o dezbatere excelentă, una fructuoasă chiar. Ea a fost uh, una utilă co-raportoarelor care, bineînțeles, vor putea să-și prezinte acum concluziile. Aș dori doar să reamintesc că, din perspectiva acestui raport, calendarul este următorul. În iulie pe 8, 9 și 10 uh, va fi uh, examinat raportul, apoi se vor uh, prezenta modificările. Până pe 29 august vom avea timp la dispoziție pentru a o face. Apoi, pe 18 septembrie vom analiza amendamentele, iar votul din comisiile juri și FAM va avea loc pe 14 octombrie. Acestea fiind spuse, Uh, doamna președinte uh, reagă, roagă interpreții să dea dovadă de încă puțină răbdare și uh, pentru asta trecem la doamna Crața, care este rugată să fie subcintă. Aș dori să vă mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să-mi exprim mulțumirea pentru această dezbatere pe care am purtat-o astăzi. Am uh, auzit opiniile femeilor și bărbaților care au reprezentat Parlamentele Naționale. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că uh, a prezentat aspectele vitale ale acestei uh, directive. Aș dori să mulțumesc președințiilor irlandeză și lituaniană și sunt uh, foarte interesată să aflu mai multe în legătură cu promisiunile lor uh, pentru viitor. Aș dori să mulțumesc uh, și celor două comisii consultative, comitete consultative, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic Social European, pentru atenția acordată acestui dosar și pentru avizele lor. În concluzie, cred că cu toții împărtășim uh, opinia conform căreia există anumită ezitare în rândul publicului și la, nivelul, la nivelul diverselor grupuri uh, uh, politice cu privire la această directivă, cu privire la obiectivul pe care și l-a stabilit și cu privire la metodele pe care le expune. Cred că discuția de astăzi va putea clarifica eventual anumite confuzii pentru cei care încă mai au dubii. De exemplu, argumentul că nu există același drept comercial peste tot în statele membre ale Uniunii Europene este unul pe care l-am adus și noi în discuție, însă directiva nu interferează cu uh, domeniul de aplicare al dreptului uh, comercial, pentru că ea este implementată doar uh, la nivelul companiilor și organismelor care au uh, comitete uh, de conducere, comitete administrative neexecutive. Trebuie să reținem clar acest lucru, căci nu există aici o problemă. În ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea, eu cred că acestea sunt chestiuni care sunt clar neafectate de această directivă. Aș dori ca colegii să rețină acest lucru atunci când Uh, discută la nivelul parlamentelor naționale această chestiune. De asemenea, aș dori să subliniez că 40% nu reprezintă un obiectiv obligatoriu, ci un minim. Mi-ar plăcea dacă statele ar putea ajunge la 50%. Este un minim pentru uh, toate sectoarele am înțeles din cercetările noastre că există consilii de administrație care au mai multe femei decât bărbați și atunci bărbații trebuie să fie reprezentați uh, într-o măsură mai mare. Dar vorbim aici de un minim 40% în consilii de administrații pentru uh, ambele uh, sexe. Știu că nu mai avem timp la dispoziție, dar vreau să spun că acest efort european de a consolida piața unică și funcționarea sa, și de a forța statele care încă nu s-au ocupat de aceste subiecte să o facă, nu va afecta statele care cred că vor putea să-și atingă acest obiectiv cu metodele alese de ele. State precum Suedia sunt foarte mândre de măsurile pe care le uh, aplică. Dacă sunt uh, așadar convinși că măsurile pe care le-au uh, îi va face să-și atingă obiectivul pe care l-au asumat ca fiind legitim, atunci această directivă nu uh, îi va afecta în niciun fel. Pentru că se dorește promovarea autoreglementării. Prin urmare, haideți să dăm ocazia altor state să adopte uh, instrumente care să facă lucrurile să progreseze, pentru că unele nu pot să facă acest lucru de unele singure. Doamna Regner, pentru a fi și eu uh, subcintă, dați-mi voie să mă alătur întru totul celor spuse de doamna Crața. Vreau și eu să mulțumesc uh, pentru prezență reprezentanților parlamentelor naționale, dar vreau să le mulțumesc și pentru informațiile pe care ni le-au oferit. Acest act legislativ nu are alt uh, obiectiv decât acela de a face lumină, de a face uh, ca procedurile de selecție să fie într-adevăr transparente. Există studii științifice din Italia care ne arată clar că prin astfel de măsuri, astfel de măsuri care vizează, practic, spălirea transparenței procedurilor de selecție, contribuie într-o manieră eficientă la succesul economic al companiilor. Acum, în ceea ce privește, doamnă Nibler, în ceea ce privește temeiul uh, juridic, n-am avea niciun fel de problemă dacă, pe lângă administratorii neexecutivi, am mai adăuga aici, în propunere, și administratorii executivi. Dar să, trebuie să mă distanțez pentru că nu mai am timp de, de conținut. Uh, voi folosi timpul care mi-a mai rămas la dispoziție pentru a vă invita la un prânz de lucru. Acesta este organizat în fața sălii, afară. Vreau să continuăm discuțiile cu, privi, cu privire la acest subiect pe parcursul uh, dezbaterii, însă nu înainte de a vă mulțumi pentru prezență și pentru toate ideile pe care ni le-ați furnizat astăzi. Și doamna Rigner mulțumește de asemenea interpreților.